Good afternoon once again, dear... Bine v-am regăsit, dragi colegi. Vom începe acum cu următorul, următorul punct de pe ordinea de zi, și anume audiere publică AFET DROA. Este vorba despre angajamentul politic mondial privind responsabilitatea de a proteja. E vorba despre un angajament global care a fost aprobat de toate statele membre ONU în uh, summitul mondial în 2005 pentru a preveni genocidul și crimele împotriva umanității. Audierea noastră pică foarte bine, dat fiind contextul uh, evenimentelor din Siria, dar nu doar de acolo. În fiecare an, uh, Comisia AFET uh, înaintează o propunere de recomandare a Parlamentului European care să ajute la pregătirea priorităților europene pentru UE și uh, adunarea generală ONU. Raportul pregătit de Andrei Kovacev, uh, colegul nostru bulgar, pentru cea de-a 72-a adunare generală ONU a fost votat în 30 mai în Comisia AFET, iar alineatul uh, vizează răspunderea de a proteja, responsabilitatea de a proteja. Raportul cere o consolidare suplimentară a uh, responsabilității de a proteja ca un principiu important pentru statele membre ONU. Uh, trebuie să sprijinim Națiunile Unite, care joacă un rol extrem de important în asistarea țărilor și punerea în aplicare a răspunderii, responsabilitatea de a proteja și să promovăm o definire mai amplă a conceptului de umanitate, ajutor umanitar și responsabilitatea de a proteja. O am alături de mine pe doamna Lohbiller, președintea Comisiei DROA. <clears throat> pe care o invit să spună câteva cuvinte în introducere. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur că avem această reuniune comună a FET-DROA și că avem această audiere Acum uh, mult timp, uh, domnul Kofi Annan, fost secretar general al ONU, a spus că încălcările de astăzi ale drepturilor omului sunt războaiele de mâine. Responsabilitatea de a proteja este totdeauna foarte importantă și este un mod de a evalua dacă guvernul și comunitatea internațională au făcut tot ce le stă în putință pentru a proteja drepturile omului, înainte de a se trece la intervenție militară. Așadar, e foarte bine să discutăm acest lucru și din perspectiva drepturilor omului, din perspectiva subcomisiei DROA. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe un expert pe acest subiect, domnul Simonovici, consilier special privind responsabilitatea de a proteja de la ONU. Când discutăm situațiile din anumite state la DROA, ne referim la posibilitatea de a utiliza principiul responsabilității de a proteja Și la subcomisia noastră avem un raport din proprie inițiativă privind abordarea încălcărilor drepturilor omului în contextul crimelor de război și a crimelor împotriva umanității, inclusiv împotriva genocidului. Și uh, acest raport va fi adoptat în curând. Și aici recunoaștem importanța conceptului uh, responsabilității de a proteja. Nu știu să vă spun acum din minte următorul lucru, pentru că abia am sosit, dar cred că uh, în rezoluția noastră de pregătire a viitoarei uh, adunări generale a ONU, ne referim și la conceptul acesta, la responsabilitatea de a proteja. Deci e un subiect care ne preocupă. Domnul Simonovici Uh, raportorul special al ONU este aici, va fi primul care va lua cuvântul, după care uh, domnul Simon Adams, director executiv la Centrul Global pentru Responsabilitatea de a Proteja din New York, și domnul Eric uh, David, profesor eminent de drept internațional de la Universitatea Liberă din Bruxelles, și domnul Leffler, de la EIS, De la SAE, mă scuzați. O să începem cu dumneavoastră, domnule Simonovici, vă rog. Thank you very much, distinguished. Mulțumesc foarte mult, stimate doamne copreședinte, stimați parlamentari ai Uniunii Europene, doamnelor și domnilor, aș dori în primul rând să le mulțumesc organizatorilor pentru că au plasat pe ordinea de zi a acestei audieri responsabilitatea de a proteja și de asemenea pentru că m-au invitat să particip. Pentru mine este o șansă foarte bună să vă prezint provocările actuale legate de uh, responsabilitatea de a proteja și de uh, să vă vorbesc despre câteva idei și speranțe ale mele. Sper ca în această audiere să am și ocazia să-l ascult pe domnul Simon Adams. Mă bucur foarte mult că voi avea această ocazie, un coleg și prieten cu care colaborez foarte mult la New York. Și de asemenea, mă bucur că domnul David este aici, ca și domnul Leffler. alcătuirea acestui grup de experți uh, arată exact necesitatea de a colabora în acest domeniu, asociații de societate civilă, ONG-uri, uh, lumea universitară și state membre. Trebuie să colaboreze. Mi s-a spus că uh, parlamentarii înțeleg în mod diferit și cunosc în mod diferit uh, R2P, responsabilitatea de a proteja. Am să vă fac deci o scurtă prezentare și apoi o să trec la evoluțiile actuale. În 2005, concluziile conferinței mondiale adoptat, adoptate de șef de state și de guverne subliniau principiul responsabilității de a proteja. Ce este responsabilitatea de a proteja? În primul rând, e vorba de o obligație de bază a fiecărui stat membru de a proteja populația aflată pe teritoriul său, de a proteja populația de uh, crime atroce, de genocid, de crime de război, de crime împotriva umanității și de uh, purificare etnică. În cazul în care un stat membru nu este capabil să ofere o astfel de protecție Uh, prin propriile mijloace, celelalte state membre au obligația de a oferi asistență respectivului stat membru. Dar dacă un stat eșuează în mod evident uh, în a-și proteja populația de pe propriul său teritoriu sau este implicat chiar el în crime atroce, atunci intervine responsabilitatea colectivă a tuturor statelor membre care trebuie să protejeze populația și trebuie să facă acest lucru prin intermediul ONU, inclusiv prin intermediul Consiliului de Securitate al ONU. Această acțiune poate îmbrăca mai multe forme, măsuri pașnice, cum ar fi medierea, până la măsuri uh, coercitive, cum ar fi sancțiuni. Și în ultima instanță, uz de forță. Parlamentul European a arătat un angajament remarcabil față de responsabilitatea de a proteja de la bun început. Acest angajament se reflectă clar în rezoluția Parlamentului European din 2013 este poate cea mai puternică rezoluție referitoare la responsabilitatea de a proteja adoptată vreodată de vreun organism interguvernamental, deși planul uh, de acțiune, uh, numitul consens privind R2P, nu s-a concretizat niciodată. Însă, uh, această rezoluție a fost urmată de mai multe acțiuni pornind de la numirea domnului Leffler ca persoană de contact pentru responsabilitatea de a proteja, până la uh, consolidarea sistemului de alertă timpurie din uh, serviciul extern. Acronimul este PRISM. până la uh, strategia de politică externă a Uniunii Europene uh, în care se face referire la responsabilitatea de a proteja și foarte recent s-a adoptat și consensul pentru dezvoltare, care se referă și el la uh, R2P. Mă bucur foarte mult că ați organizat această audiere și consider că este într-adevăr foarte oportună. Responsabilitatea de a proteja uh, se confruntă cu provocări grave la ora actuală. Ne confruntăm uh, cu o schimbare globală de valori, de la o politică bazată pe valori la o politică uh, bazată pe interese naționale. Slăbirea solidarității și slăbirea multilateralismului se reflectă negativ asupra responsabilității de a proteja sprijinul Uniunii Europene pentru responsabilitatea de a proteja este, deci, uh, foarte apreciat la nivelul ONU. Stimați uh, deputați, eu cred că responsabilitatea de a proteja uh, este la ora actuală la un punct de cotitură. De ce? Pentru că există o discrepanță foarte mare între uh, angajamentul actual față de responsabilitatea de a proteja și crimele atroce. Din 2005, acest concept a fost repetat de foarte multe ori, de sute de reprezentanți ai statelor membre care au participat la adunarea generală a ONU, an de an, la dezbateri privind uh, responsabilitatea de a proteja și toți și-au repetat angajamentul față de această responsabilitate. Peste 150 de rezoluții ale Consiliului uh, de Securitate fac referire la acest concept. Peste 20 uh, uh, de alte texte și toate mandatele operațiunilor de menținere a păcii includ și protecția aceasta, responsabilitatea de a proteja civilii. Cu toate acestea, crimele de tip atroce sporesc tot mai mult. Ne confruntăm cu tot mai multe conflicte, ne confruntăm uh, cu un număr tot mai mare de morți uh, civile și crește foarte mult proporția de civili uciși în diferite conflicte. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că civilii sunt membri, sunt victime ale unor atacuri uh, fără discriminare, sau sunt implicați în uh, lupte. În orice caz, e vorba de crime de tip atroce, de crime de război și chiar de crime împotriva umanității. Consecințele sunt bine cunoscute pentru toți. Avem cel mai mare număr de refugiați uh, de la uh, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, peste 21 de milioane. Mulți dintre ei uh, și-au căutat uh, uh, siguranța în țările Uniunii Europene. Deci cred că R2P se află la un punct de cotitură. Acest principiu va fi implementat eficient sau va rămâne de formă, pierzându-și importanța. Ce este deci de făcut? Cum putem să ajutăm? Deși situația și tendințele sunt negative, cred că există un uh, avânt de inversare a acestor tendințe și am să încerc să vă explic de ce cred uh, că uh, avem motive să credem că este așa. În primul rând avem un nou secretar general al ONU, care a pus accentul cu prioritate pe prevenție este important ca responsabilitatea de a proteja să facă parte din agenda sa globală de prevenție și să se pună accentul pe uh, prevenția crimelor de tip atroce în acest cadru. Dacă reformele anunțate au succes, ar putea să ducă la o schimbare în alocarea resurselor către prevenție și să atragă și schimbări instituționale care să apropie cei trei piloni ai uh, ONU, pace și securitate, dezvoltare și drepturile omului, pentru prevenirea uh, crimelor uh, de tip atrocet, crimelor în masă. Mă bucur că am uh, acest mandat, îl am de mai puțin de un an și vin de pe o altă funcție. Am fost uh, asistent secretar general pentru drepturile omului. Era un post foarte operațional. Am fost uh, peste tot unde se comit crime în masă și am învățat că adevărata măsură a succesului ONU nu este numărul de rezoluții, numărul de rapoarte, ci uh, ceea ce schimbă aceste rezoluții în viața reală și uh, în legătură cu protecția oamenilor de atrocități. Am uh, luat cu mine această experiență din funcția anterioară în funcția mea actuală și mi-am dat seama că ce contează este transpunerea practică a uh, responsabilității de a proteja. Și uh, uh, responsabilitatea și prevenția sunt cheie. Și am să vă dau o veste bună acum. Secretarul general a acceptat ca temă a raportului său anual privind R2P, responsabilitatea pentru prevenție, ceea ce înseamnă o schimbare de la o uh, dezbatere conceptuală la uh, transpunerea practică a principiului responsabilității de a proteja. Ieri am depus un raport intitulat Punerea în aplicare a responsabilității de a proteja, responsabilitatea pentru prevenție. L-am transmis secretarului general, care îl va valida, după care va fi tradus în toate limbile ONU. Și în 6 septembrie, la reuniunea uh, generală a ONU, la adunarea generală, vom avea o dezbatere pe acest raport. Raportul nu a fost încă validat, însă pot uh, să vă spun care sunt recomandările sale de bază pentru statele membre, pentru organismele uh, guvernamentale și care sunt angajamentele cheie ale Secretariatului ONU, inclusiv ale Secretarului General în persoană. O să încep cu recomandările pentru statele membre cele care nu au numit uh, până acum uh, puncte de contact pentru responsabilitatea de a proteja trebuie să o facă. Toate statele membre trebuie să semneze și să ratifice tratatele de drepturile omului relevante uh, pentru atrocități. Toate statele membre trebuie să includă riscul, uh, evaluarea riscului de atrocitate în uh, rapoartele lor uh, periodice pe care le transmit Consiliul de Securitate. Toate statele membre trebuie să folosească mecanismele existente uh, și uh, mecanisme esențiale sunt uh, dezbaterile parlamentare din acest punct de vedere. Trebuie să se facă analiza de risc și să se discute măsuri despre Uh, acoperirea lacunelor în domeniul prevenirii atrocităților. Care ar fi aceste sesiuni parlamentare? Ar putea fi vorba de discuții pe tema bugetului, dacă se alocă suficiente resurse pentru prevenția atrocităților, ar putea fi uh, dezbate cu ombudsmanii sau cu alte instituții similare, sau se pot organiza dezbateri tematice privind prevenția atrocităților sau se pot crea anumite comisii sau subcomisii uh, specifice pentru acest subiect. Pot să vă spun în ceea ce privește aceste recomandări specifice, am uh, contactat uh, anumite rețele, rețele de parlamentari, rețele de ombudsmani, rețele de institute pentru drepturile omului de nivel național și sunt gata să treacă la uh, punerea în aplicare practică a acestor recomandări, iar eu voi oferi uh, indicații foarte clare și pragmatice despre cum să se facă implementarea. Aș dori să trec acum la mecanismele interguvernamentale. Adunarea generală ar trebui să adopte o rezoluție procedurală pentru ca responsabilitatea de a proteja uh, și prevenția atrocităților să fie pe ordinea de zi a adunării generale. Astfel, dezbaterea actuală informală ar deveni formală. și uh, subiectul ar avea de câștigat uh, de pe urma unei astfel de dezbateri oficiale și de asemenea s-ar uh, înregistra în scris aceste dezbateri. Procesul periodic universal de revizuire trebuie să fie folosit mai bine pentru prevenția atrocităților. Trebuie să se folosească rapoartele naționale pentru a se include evaluarea riscurilor de atrocități și să se includă și măsurile necesare pentru a răspunde acestora. Toate acestea trebuie să se întâmple în cadrul discutării rapoartelor și trebuie să fie însoțite de recomandări adecvate în uh, aceste uh, texte. Ideea nu este să arătăm uh, cu degetul statele membre în care sunt lacune de prevenție a atrocităților. Ideea este să mobilizăm energie și sprijin, inclusiv sprijinul altor state membre, pentru a acoperi aceste lacune. Trebuie să începem o dezbatere deschisă la Consiliul de Securitate cu privire la propriul rol în prevenția atrocităților și uh, trebuie să aibă loc, cel puțin o dată pe an, o, dezch- o dezbatere deschisă a Consiliului de Securitate pe această temă. Aceasta ar trebui să pună accentul pe responsabilitatea membrilor Consiliului de Securitate față de alte state membre, atât pentru acțiuni, cât și pentru lipsa de acțiuni în prevenția atrocităților. Și acum aș vrea să spun ceva în legătură cu uh, angajamentele secretariatului și ale secretarului general. Secretarul General trebuie să continue să evalueze eforturile noastre colective de punere în aplicare a responsabilității de a proteja. Prin uh, intermediul biroului meu trebuie să ofere informații bazate pe probe referitoare la măsurile structurale și operaționale de reducere a riscului de uh, crime uh, de tip atroce. Secretariatul trebuie să amelioreze cooperarea între diferitele entități ONU relevante în domeniul prevenției atrocităților și în cele din urmă secretarul general trebuie să-și ia angajamentul de a folosi articolul 99 din cartă pentru a uh, aduce la nevoie riscurile de atrocitate în atenția membrilor Consiliului de Securitate. Și acum închei. Stimați deputați europeni, aveți de jucat un rol foarte important uh, în promovarea punerii în aplicare a acestor uh, recomandări, cât și în uh, legătură cu promovarea responsabilității de a proteja în general. Și una și alta, pentru că uh, sunteți Uniunea Europeană și sunteți parlamentari. În aceste vremuri uh, dificile pe plan global, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol global în susținerea responsabilității de a proteja și în susținerea responsabilității pentru prevenția atrocităților. Stimați uh, deputați, mai ales dumneavoastră, aveți de jucat un rol foarte important în ceea ce privește responsabilitatea. Pe lângă o listă lungă de măsuri pe care le-ați inclus uh, în rezoluția din 2013 privind responsabilitatea de a proteja, ar fi bine să vă gândiți și la niște măsuri suplimentare. Poate că veți dori să organizați o dezbatere anuală privind prevenția atrocităților și rolul um, diferitelor instituții UE. Poate că veți dori să folosiți dezbatere deja existente, care sunt pe ordinea de zi deja, uh, pentru a evalua riscurile și a discuta măsurile ce pot fi luate privind spre interior, spre statele membre UE, dar și spre exterior, spre vecinătatea dumneavoastră imediată și spre lumea întreagă. Știu că Uniunea Europeană nu este printre primele zone unde se pot întâmpla atrocități. Dar vă asigur că nicio țară nu uh, este complet fără niciun risc de atrocitate. Poate că această dezbatere ar trebui să aibă loc uh, nu doar la FET și la DROA, ci și la alte comisii sau chiar uh, în sesiunea plenară. În cele din urmă, doamnelor și domnilor, atunci când parlamentarii europeni vorbesc, lumea întreagă stă să asculte. Fac apel la dumneavoastră să vă folosiți puterea, atât global cât și în instituțiile UE și la nivel național, pentru a consolida responsabilitatea de a proteja. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare discuții. Mulțumim, domnule Simonovici. E compatriotul meu, domnul Șimonovici. Sunt foarte mândră de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru recomandări. Uh, sper că vom avea uh, astfel de recomandări în timpul dezbaterii. Uh, următorul vorbitor este profesorul Eric David de la Universitatea Liberă de la Bruxelles. Aveți cuvântul, aveți 15 minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc că mi-acordați cuvântul, mulțumesc organizatorilor acestei Uh, ședințe. Mulțumesc pentru invitație. O să vă fac o prezentare academică. Ați uh, uh, sugerat acest lucru. Îmi pare rău pentru acest lucru. E vorba de răspunderea de a proteja din perspectiva dreptului internațional. O să vă... Deci am o prezentare structurată pe două părți. În prima parte arăt că e vorba despre o responsabilitate veche E un concept uh, care e uh, destul de vechi, uh, nimic nu-i nou sub soare. Și apoi, în a doua parte, vom vedea care sunt consecințele juridice ale acestei uh, responsabilități. În primul rând, vorbeam despre o responsabilitate de obligație veche, uh, care revine statelor. De exemplu, ne putem gândi la declarația de independență din 1776 a Statelor Unite, O să citesc doar un mic paragraf. Se spune că guvernele sunt uh, alese pentru a garanta dreptul la viață și la libertate și la uh, căutarea fericirii. <laughs> Sunt obiective foarte ambițioase, bineînțeles, dar în 1776 uh, se stipulă acest lucru. În Carta Națiunilor Unite, la articolul 1, se stipulează că scopul Națiunilor Unite, și aici citez, e să încurajeze cooperarea internațională prin încurajarea și dezvoltarea respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pentru toată lumea. Iată o altă sursă care, după cum constatați, nu e foarte recentă. Putem și continua această incursiune în timp. Ajungem la Declarația Universală a Drepturilor Omului, în care, în preambul, se prevede ca statele membre să asigure în cooperare cu ONU respectarea universală și eficientă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Deci puteți uh, constata că sunt principii uh, cunoscute, s-a vorbit foarte mult despre această responsabilitate de a proteja și în scurt timp o să ajung la um, forma sa actuală, dar avem, uh, am citat uh, premisele Uh, regulii, dacă nu chiar regula. Pactul cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la articolul 2, stipulează ca statele parte uh, la acest pact se angajează să respecte și să garanteze și sublinie să respecteze și să garanteze tuturor cetățenilor care trăiesc pe teritoriul lor și care țin de competența lor pactele, uh, drepturile conținute în pactul actual. Comitetul pentru Drepturile Omului, uh, care a fost înființat în urma pactului, într-un text adoptat în 2004, spune că această obligație juridică de a respecta și de a garanta toate drepturile impune statelor obligația negativă de a nu uh, atenta la aceste drepturi și o obligație pozitivă, respectiv să ia măsurile pentru că aceste drepturi să nu fie uh, o iluzie sau uh, doar drepturi imaginare. Și practic putem rezuma totul într-o formulă bine cunoscută de către juriști, mai ales uh, de cei care se ocupă de domeniul internațional, este vorba de due diligence în engleză, diligența necesară, și aici am putea să cităm uh, arbitrajul din Alabama din 1800 70 uh, care invoca această regulă atunci când vorbea din, de relațiile dintre Regatul Unit și SUA. Dacă e să ne întoarcem la surse, deci la originea, originea acestei obligații. Printre sursele recente însă, aș putea cita rezoluția Consiliului de Securitate din 2004, un, în care, uh, atunci când se vorbea de situația din Darfur, Consiliul de Securitate reamintește, și aici citesc din nou, revine, în primul rând, guvernului sudanez să-și protejeze populația de pe teritoriul său, să respecte drepturile omului și să mențină ordinea publică. Și mai ales documentul final de la summitul mondial din 2005, de la adunarea generală ONU, la liniatul 138 în mod oficial se uh, menționează așa numita R2P, responsabilitatea de a proteja. Se spune că revine fiecărui stat membru obligația de a-și popu uh, proteja populația de genocid, crime de război, uh, epurare etnică, crimă împotriva umanității. E o responsabilitate care trebuie să vizeze mai ales măsurile de prevenire a acestor crime, inclusiv evitarea incitării de a le comite, prin toate măsurile necesare și adecvate. Consiliul de Securitate a repetat de atunci cam de 160 de ori această regulă. Ori uh, prin principii generale, de exemplu protecția civililor și a copiilor în conflictele armate, îi se spune unui guvern, de exemplu, că îi revine obligația de a asigura această protecție. Apoi, apropo de combaterea terorismului, în contextul prevenirii conflictelor, în contextul uh, traficului de arme mici și ușoare, Consiliul de Securitate a repetat această obligație și cu ocazia unor situații specifice. Există cam 12, uh, Congo, uh, Burundi, Libia, uh, Cota, Costa de, Cre, de, de Fildeș, Republica Centrafricană, Mali, Bosnia-Herzegovina, Siria, Sudan, Darfur, Sudanul de Sud, Liberia. Și deci în fiecare dintre aceste situații e ca o pomelie care se repetă, un refren, uh, un refren, dar dreptul e format din astfel de formule stereotipe, prin care mm, li se amintește guvernelor că au această obligație de a proteja. E o obligație care nu revine doar statelor, ci și comunității internaționale. Comunitatea internațională și ea este o formulă vagă și generală care practic desemnează toate statele Mm, care trebuie să coopereze la nivel instituțional, dar în orice caz mă refer la uh, summitul adunării generale din 2005, uh, când adunarea, uh, citeze, spune, revine comunității internaționale, de asemenea, în cadrul ONU, obligația de a recurge la toate mijloacele diplomatice, umanitare și pașnice necesare, conform cu capitolele 6 și 8 din cartă, pentru a proteja populațiile de genocid, de crime de război și așa mai departe. Și se mai adaugă ceva, prin intermediul Consiliului de Securitate, de asemenea, în conformitate cu CATA, mai ales cu articolul 7. Se merge chiar și mai departe. această obligație este confirmată și în uh, practică și îmi vin în minte trei rapoarte uh, importante. Raportul Comisiei de Anchetă a ONU cu privire la Rwanda din 1998, apoi raportul Secretariatului General ONU cu privire la Srebrenica 1999 și raportul la nivel înalt uh, privind Darfur din 2007, în care de fiecare dată se amintește Uh, această obligație de a proteja. Regula este foarte clară, n-am uh, inventat roata. Acum însă ar fi bine să ne gândim la consecințele mai ales juridice ale acestei reguli. E o regulă de drept internațional, această obligație de a proteja care revine statelor sau instituțiilor internaționale de a asigura protecția populației uh, de crime care pot fi săvârșite împotriva acestor populații, deci e o regulă de drept internațional. Și nerespectarea ei duce la tragerea la răspundere a statelor sau a organizațiilor care nu și-au îndeplinit această obligație. Asta spun textele. Uh, nu o să citez articol cu articol uh, textele, sunt principii teoretice, dar câteodată se întâmplă să se treacă de la teorie la practică, dar deocamdată nu am uh, Uh, văzut, nu am asistat la uh, vreo situație în care un stat sau o instituție internațională să fie trase la răspundere pentru că nu și-au uh, îndeplinit această obligație. Personal, uh, de mult, deci în vremuri memoriale, am încercat să convincă Rwanda să atace ONU în fața comisiei de anchetă prevăzute către acordul între ONU și Rwanda în 1993, când misiunea uh, ONU în Rwanda ajunsese în Rwanda pentru a asigura, printre altele, și populația, uh, protecția populației civile, mai ales în regiunea Kigali. Uh, a avut loc un schimb de scrisori între guvernul ruandez și secretarul general ONU care imediat a refuzat această ofertă cu mult curaj, aș spune, spunând că e vorba de probleme de chestiuni de drept internațional și că această comisie de uh, reclamații nu se ocupă de uh, o astfel de chestiune. E cam ciudat că secretarul general afirmă că comisia nu e competentă. Cred că nu el trebuia să se pronunțe, ci comisia respectivă. E vorba de competența competenței, un concept bine cunoscut juriștilor. În orice caz, a rămas această obligație, care ar, deci obligația de a proteja, care ar putea să reprezinte un motiv juridic foarte serios, uh, care se ducă la tragerea la răspunderea unui stat sau organizației internaționale care nu și-a respectat această de, uh, obligație, dar în orice caz uh, Uh, mm, o afirmație a Consiliului de Securitate recentă mi se pare foarte interesantă. Se tot spune că statele trebuie să protejeze, dar mai adaugă și că statele trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a duce la bun sfârșit această obligație de a proteja. Într-o rezoluție cu privire la Haiti, de exemplu, se spune că statul trebuie să aibă suficiente forțe de poliție, mijloace financiare și logistice pentru a-și îndeplini misiunea. Mm, se nuanțează, e important pentru că se trece la soluții concrete. Și recent, și în ce privește Somalia, în 14 iunie, anul curent, Consiliul de Securitate a avut uh, o poziție puțin asemănătoare, pe aceeași lungime de undă. Statele uh, trebuie să opteze pentru căile legale. Uh, profesorii de drept internațional Uh, pun uh, această întrebare studenților, dacă cumva are loc un masacru undeva pe planetă, statele pot să intervină, manu militarii? Răspunsul e, bineînțeles, nu, cu excepția uh, autorizației exprese a Consiliului de Securitate. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Professor David. Mulțumim, domnule profesor David. Acum aș dori să dau cuvântul domnului dr. Simon Andams, care este director executiv al Centrului Global pentru Responsabilitatea de a Proteja. A publicat mai multe articole pe acest subiect. Centrul uh, de care se ocupă monitorizează situația F2P în mai multe țări. Vă rog, aveți cuvântul pentru 15 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, um, Mm, membrilor comisiei, prietenului meu, domnului uh, Ivan uh, Simoni, Simonovici. Mulțumesc pentru invitație. Aș dori să încep cu o istorioară, pentru că atunci când uh, vorbim despre aceste lucruri abstracte, uităm câteodată că e vorba de vieți umane. În luna decembrie am fost invitat la al Jazeera se vorbesc despre situația din Alepo și așa cum am făcut uh, în ultimii cinci ani, uh, am trimis SMS, SMS-uri uh, colegilor, i-am sunat pe colegii de la fața locului pentru a colecta informații și mi-am dat seama că practic fiecare persoană din Alepo era ori strămutată, ori dispărută, ori moartă și a fost un moment foarte grav pentru că, așa cum spunea domnul Simonovici, trecem prin vremuri sumbre Practic, astăzi este Ziua Internațională a Refugiaților. S-a spus că există 65 de milioane de persoane care fac obiectul uh, strămutării datorită conflictului, uh, conflictului persecuțiilor. Probabil că este cifra cea mai mare de la al doilea război mondial încoace. La nivel uh, mondial ne dăm seama că uh, legea cu privire la drepturile omului uh, face obiectul unor atacuri fără precedent. Se ucid uh, civili, aproape zilnic în conflicte pe care o să le discut puțin mai târziu. 80% din uh, resursele mondiale sunt uh, cheltuite pentru a atenua consecințele unor acte umane. Avem uh, puterea distructivă a unor conflicte în Sudanul de Sud, Irak, Yemen, care amenință comunitatea internațională, la fel ca războaiele din, forma, din fosta Iugoslav, Iugoslavie în anii 90. Și nicio problemă nu a uh, pătat mai mult reputația ONU decât uh, faptul că nu a reușit să evite aceste atrocități. Deci din Rwanda până în Siria de astăzi, uh, uciderea civililor, faptul că comunitatea internațională nu a putut împiedica această uh, omorâre, a subminat uh, autoritatea ONU. Aș dori să reamintesc că în Europa vocile xenofobe Uh, împotriva refugiaților care sunt văzuți ca uh, țapi spășitori, uh, vocile populiste au câștigat teren, din păcate, în Europa, spațiul de pace cel mai mare din lume. Să nu uităm că cuvântul genocid a fost inventat tocmai pentru a înțelege oroarea săvârșită de către naziști în timpul celui de-al doilea război mondial împotriva evreilor. Uh, în Europa, din păcate, a mai apărut un, a mai intervenit un genocid de la Srebrenica pentru a arăta că nicio uh, țară nu este ferită de astfel de atrocități. Dar uh, acest, acest trecut nu ar trebui să ne bântuiască și să ne facă neputincioși ci ar trebui să ne ajute. R2P a fost adoptat în anul 2005 cu ocazia summitului ONU Uh, ca una dintre măsurile prin care putem să uh, punem capăt uh, politicii escadronului morții și a gropilor comune. Haideți să nu uităm că toată lumea acceptă la nivel universal faptul că statele au obligația de a-și proteja populațiile de genocid, crime împotriva umanității, crime de război și epurare etnică. E important să nu uităm și în mass media s-a spus, de exemplu, că în Libia și în Siria Uh, A2P ar trebui să fie norma internațională, însă realitatea ne contrazice. Și așa cum spunea uh, unul dintre antevorbitorii mei, uh, în cu cinci ani înainte de 2001, de intervenția din Libia, R2P fusese menționată în patru din rezoluții. În cei șase ani de după, Consiliul de Securitate a emis 4, 54 de rezoluții în care se menționează această responsabilitate de a proteja și uh, apoi au fost uh, adoptate măsuri în Côte d'Ivoire, în Yemen, în Mali, în Sudanul de Sud, uh, Republica Centrafricană. Uh, ideea este că R2P a, trebuit să schimbe viața unor oameni precum, uh, în țări precum uh, d'Ivoire sau Republica Centrafricană. Dar nu putem să ne mândrim cu un triumf sau cu o realizare. Situația din Libia mai ales ne arată că va trebui să ne mobilizăm împotriva uh, folosirii greșite a acestor principii. Însă provocarea pentru comunitatea internațională astăzi îl reprezintă să apere drepturile omului și normele umanitare de tot felul de atacuri și, din păcate, intensitatea conflictelor actuale care au dus la criza refugiaților a făcut ca R2P să fie mai relevant decât oricând. Aș dori să mă acces la trei domenii în care cred că Europa și Parlamentul ar trebui să intervină pentru a schimba diferența. În primul rând, bineînțeles în ce privește prevenirea atrocităților în masă. Prevenirea e miezul R2P și Uniunea Europeană continuă să, jo- să, să joace un rol foarte important în uh, eradicarea uh, sărăciei mondiale uh, folosirea obiectivului 16 din obiectivele de dezvoltare a mileniului, trebuie să uh, găsim instrumente pentru a evita excluziunea socială, inegalitățile economice uh, care amenință societățile fragile. Dacă ne uităm la Burundi sau la Myanmar, ne dăm seama cât de greu e câteodată ca o alertă timpurie să fie transpusă într-o acțiune concretă. Însă din 2005 încoace am constatat o uh, dezvoltare a structurilor internaționale pentru prevenirea atrocităților în masă. Și statele se perfecționează, există Consiliul pentru Pace din Ghana, de exemplu, e un exemplu pe care l-aș da și din punctul nostru de vedere ce e și mai important, 59 de țări care reprezintă cam un sfert din membrii noștri au numit un, uh, răspuns, un, un uh, reprezentant național pentru R2P. La rețeaua națională ni s-au alăturat Peru, Cambodgia, Canada, Kenya, România, Africa de Sud, Timor-Est, Timorul de Est. Iar în luna mai, 23, cei 28 de membri ai Uniunii Europene au uh, creat un punct de, fonta, de contact R2P. Uh, și Uniunea Europeană e primul uh, actor uh, multistatal care ni s-a alăturat. Uh, îl salut pe colegul care tocmai a sosit în sală cele cinci state care au rămas, uh, le încurajez să nu creeze astfel de puncte de contact. Aș dori să subliniez și rolul Parlamentului European în prevenirea atrocităților în masă. În iunie anul trecut, 184 de parlamentari din 23 din parlamente naționale și de la Parlamentul European au creat această rețea uh, europeană a parlamentarilor pentru prevenirea genocidelor și a atrocităților în masă. Activitatea rețelei e, uh, vizează ca APTUPI să fie, aplicat, să fie uh, efectuată în mod eficient. Sper ca toți, tot mai mulți europarlamentari să se alăture acestui grup. Parlamentul European a uh, adoptat mai multe rezoluții în care, care sunt dispuse la risc, deci Sudanul de Sud, Myanmar, Sudan, Yemen, Filipine, Siria, Libia, Uh, Republica Centrafricană, Burundi și Somalia. E o dovadă, așa cum s-a spus de către prietenul meu, că parlamentarii europeni se consideră viz, uh, vizați de tot, ce, de tot ce se întâmplă în lumea largă. Noi credem că r 2 ar trebui să fie inclusă în fiecare rezoluție a Parlamentului European. Un exemplu ar fi rezoluția cu privire la situația din uh, RDC care a fost votată la începutul acestei luni. Aș dori să recunosc, să salut și revizuirea de către Parlamentul European a funcționării Serviciului European de Acțiune Externă. Noi credem că SAE ar trebui să aibă echipe de prevenire a crizelor. știu că Parlamentul European s-a angajat mereu în favoarea multilateralismului. Uniunea Europeană este contributorul cel mai important la bugetul ONU atât în ce privește finanțarea programelor și uh, misiunile de asigurare a păcii. Salut uh, semnarea de către Consiliul Comisiei și Parlamentul European a, Consiliului, a Consensului European pentru Dezvoltare, care reiterează sprijinul repetat pentru prevenirea atrocităților în masă și a responsabilității de a proteja. Însă când prevenirea nu dă roade și când intervin astfel de atrocități în masă, trebuie să reacționăm adecvat. Deci intervine uh, protecția și asigurarea pă păcii. Misiunile ONU au un mandat care implică 95% din cei 100 de mii de uh, soldați în misiune. Deci, uh, misiunea de menținere a păcii uh, vizează stabilizarea și uh, acești soldați sunt încă în prima linie Uh, uh, respectând această responsabilitate de a proteja comunității internaționale. Dar în momentul în care misiunea este aprobată la ONU și uh, timpul când misiunea ajunge la fața terenului, se pot face cri, cri, crime la fața locului. În Sudan, operațiunea a sosit la un an după ce a fost Uh, aprobată și la, după ce 80% din populația musulmană a fost uh, strămutată sau ucisă. Uh, apoi, principiile Kigali cu privire la protecția civililor, strâns legate de Actupi, sprijinite de către țări care furnizează cam jumătate din cei care, care participă la menținerea păcii. States have endorsed the Kigali principles. 15 state membre au, uh, au dat acordul la principiile de la Kigali, dar Conform ultimelor cifre, niciun stat membru UE nu se află printre primii 20 de contribuitori de, cu forțe de trupe sau poliție. Italia e pe primul loc, pe locul 21 de fapt, și, um, în general, numărul țărilor europene implicate este mult prea mic. Deci trebuie să se pună presiune pe statele europene pentru ca acestea să se implice mai mult în operațiunile de menținere a păcii. La 4 februarie anul trecut, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care uh, recunoștea uciderea și persecuția sistematică uh, a, um, operată de către Daesh drept uh, crime la adresa umanității și genocid. De asemenea, un lucru extrem de important este că aceste atrocități ar trebui să se confrunte cu justiția internațională cele 16 misiuni și operațiuni UE de pe Mapamont, inclusiv cele patru misiuni militare, uh, încearcă să îmbunătățească uh, capacitatea celor state în care au avut loc astfel de atrocități. În fine, este vorba despre reconstruire. Deci după ce au avut loc atrocitățile. Uh, responsabilitatea Răspunderea este extrem de importantă pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple din nou. Parlamentul European este cea mai mare instituție de acest fel din lume care să fie recunoscut acest lucru, însă trebuie uh, să ne concentrăm și pe reconstrucția post-conflict. Apoi, și uh, lupta împotriva impunității este extrem de importantă. Curtea Penală inter- Internațională este un actor uh, de mm, prim plan în această luptă. Justiția internațională este până la urmă contagioasă și îi poate face pe eventualii uh, ucigași uh, mm, să nu mai facă astfel de acte. Este, există un mecanism pentru investigarea atrocităților din Siria, Siria, însă dreptul internațional trebuie să se aplice și fac un apel la Parlamentul European să încurajeze Irakul să creeze la um, Consiliul ONU și în, uh, la alte instituții mecanisme care să tragă la răspundere ISIS pentru atrocitățile la adresa comunității Yezidi. Am primit un mesaj de la prietenul meu Halid în septembrie anul trecut, în toiul uh, uh, bombardamentelor celor mai dure uh, ale Rusiei la adresa Siriei. Spunea, Alep este în pragul morții. Suntem cu toții la un pas de moarte. Vă rog, ajutați-ne. Parlamentele, instituțiile, guvernele contează și ideile contează. Vremurile în care trăim sunt vremuri tulburi. Luptele pentru apărarea umanității sunt uriașe. Luptele pentru a asigura um, perenitatea valorilor la, la care s-a ajuns după 150 de ani de lupte pentru câștigarea acestora nu trebuie să ne întoarcem la impunitate și inacțiune. Ideea pentru responsabilitatea această R2P uh, vine tocmai din uh, Ruanda, Srebrenica și Darfur. Comunitatea internațională s-a confruntat de nenumărate ori cu realitatea atrocităților de masă și, din nou, comunitatea internațională va fi judecată după modul în care va ști să răspundă acestor provocări. Din păcate, i-am lăsat baltă pe oameni precum Khalid din Siria. Însă trebuie să luptăm în continuare pentru punerea în aplicare a R2P în Congo, uh, Sudanul de Sud, Myanmar și alte zone Trebuie să consolidăm acea legătură între oameni, idei și acțiuni. Iar la Parlamentul European, care reprezintă 743 de milioane de cetățeni europeni, poate constitui un uh, instrument nemaipomenit pentru a asigura această responsabilitate colectivă. Mulțumesc! Thank you also very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste declarații înflăcărate. Tuturor uh, celor trei oaspeți uh, le mulțumesc și le reamintesc că avem nevoie de un drept umanitar uh, internațional și de o respectare a acestuia. În mult prea multe țări, uh, în loc să se respecte acest drept, mai degrabă ne, îndrept, ne îndepărtăm de el Dau acum uh, cuvântul membrilor celor două comisii parlamentare. Avem ceva timp la dispoziție. Domnul Huchner vrea să ia cuvântul. Domnul Buchner are cuvântul. Ich Mulțumesc. Eu aș dori să mă refer la ultimul discurs. Mie mi se pare că este o diferență enormă între deciziile luate la ONU și uh, aplicațiile practice. Uh, avem o serie întreagă de concluzii care rămân fără consecințe. Aș vrea să vă amintesc uh, de Gaza, de uh, Cisjordania, de multe altele și nu m-aș limita la aceste cazuri. Uh, sau în zone în care sunt bombardate, în zona curzilor, unde sunt bombardate orașe locuite și totuși nu există nicio reacție. Ar fi însă esențial să se acopere această diferență și să se ia măsuri practice. Și din această privință mi se pare că lipsește uh, posibilitatea ONU de a reacționa proporțional. Ce putem face? Just can collect all the statements, uh, madam. Uh, înainte dau cuvântul tuturor membrilor și apoi oaspeților. Doamna Vergia, vă mulțumesc doamnă președinte. Ca mulți dintre cei uh, interesați de drepturile omului, de respectarea drepturilor omului și de eficiența acestora, și eu am considerat că acest subiect este ceva de-a dreptul fundamental. Punerea în aplicare este greoaie sau am putea spune că evoluează prost. Într-o vreme aveam oarește raze de speranță, însă din păcate situația s-a înrăutățit. Chiar și prin uh, folosirea articolului 7 din Carta Drepturilor Omului. Acest drept pentru a deveni realmente eficient, pe ce acțiune ar trebui să se bazeze întâi și întâi? Cred că există și elemente de natură juridică și elemente de natură politică. E clar că ne confruntăm cu o serie de obstacole și blocaje. Cum putem face să le depășim? cum am putea merge înainte din punct de vedere juridic și, în fine, cum ar putea Parlamentul European, dincolo de minunatele noastre rezoluții, să contribuim la îmbunătățirea situației. Parlamentul European până la urmă are competențe destul de reduse în ceea ce privește scena internațională și de multe ori ne limităm prin forța faptelor doar la cuvinte frumoase. Deci cum putem face să mergem mai departe? Mulțumesc, domnul Cip are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați făcut de-a lungul acestei uh, întâlniri comune, acestei audieri comune. Aș avea o întrebare în privința anumitor evenimente recente. Este vorba despre conflictul din Siria, cel din Irak. Și în taberele de refugiați din Turcia, din Liban, Haideți să vorbim despre Turcia, spre exemplu. Dacă ar fi să dăm crezare informațiilor noastre, valul de refugiați a început odată cu momentul în care situația din taberele de refugiați a devenit de-a dreptul insuportabilă și asta din cauza uh, Uh, unei subfinanțări crunte. Deci ajutorul alimentar a fost scăzut cu, uh, la jumătate, în fapt care i-a împins pe extrem de mulți refugiați să fugă din aceste tabere către Europa. Ideea fiind să își salveze viața, viața lor proprie și a apropiaților. aceste persoane au luat uh, hotărârea să riște traversarea Mării Mediterane și de altfel uh, multe dintre acestea și-au pierdut viața în această tentativă. Și apoi mai am o întrebare. În toate aceste teatre de război uh, au avut loc exterminări ale minorităților etnice și religioase. În mai multe rânduri ne-am întâlnit cu reprezentanți ai minorităților iezidii sau creștină din Siria, din Irak și așa mai departe, în Orientul Mijlociu. Și uh, toate aceste persoane ne-au povestit uh, lucruri teribile la care asistaseră. În multe rânduri, Parlamentul European a confirmat faptul că aceste acte erau uh, acte de crimă împotriva umanității și care trebuiau judecate în baza dreptului internațional în ce măsură această răspundere, această responsabilitate de protecție s-a bătut cap în cap cu situația de pe teren de, din taberele de refugiați din Turcia, care apoi, situație care apoi uh, s-a prelungit prin altfel de consecințe negative. Dar a mai apărut și un alt fenomen, și anume războiul hibrid. Un tip de război în care apar interferențe din partea altui stat deci amestec al altui stat în funcționarea statului țintă, însă acest lucru nu este recunoscut oficial. Cum poate fi definit, deci, acel uh, actor uh, răspunzător din punct de vedere al dreptului internațional? În Ucraina, la ora actuală, un milion și jumătate de oameni au fost strămutate în intern, au fost strămutați în intern și au, au uh, părăsit uh, regiunile Donetsk și Luhansk. Deci cum se uh, definește actorul responsabil din punct de vedere al doctrinei? Vă rog totuși să fiți mai subcinți în intervenții. Domnul Tăcheș are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc invitațiilor noștri pentru aceste prezentări extrem de interesante. În uh, Siria și Irak s-a putut vedea foarte bine că acolo unde războiul escaladează, forurile internaționale sunt uh, incapabile să facă ceva pentru a rezolva situația. Și uh, la fel au stat lucrurile și uh, în timpul genocidului armean și la Srebrenica. Practic uh, nu s-a făcut nimic, după care au apărut uh, regrete și lamentări, însă mult prea târziu. Eu unul sunt membru al platformei europene pentru comemorarea victimelor comunismului uh, și ne-am dorit de altfel ca victimele comunismului uh, să fie la același rang cu victimele nazismului. Chiar și aici, la Uniunea Europeană, de, de la Uniunea Europeană, n-am beneficiat de sprijin, sprijin, în ciuda faptului că în 2009 Parlamentul European a adoptat o hotărâre de a acționa din punct de vedere juridic în privința recunoașterii victimelor comunismului. Responsabilitatea de a proteja este un principiu de o însemnătate uriașă. Și este foarte important să avem un astfel de principiu, ori nu putem decât să îi acordăm uh, o atenție din ce în ce mai mare și să luăm uh, toate măsurile necesare astfel încât această responsabilitate de a proteja să devină o realitate salutăm întreaga dumneavoastră activitate și eforturile pe care le faceți. Vă mulțumesc, domnule Tökeș. Voi, uh, îl voi ruga acum pe domnul Efle să își facă uh, prezentarea și apoi uh, cei cărora li s-au pus întrebări din oaspeți vor răspunde la acestea. Domnule Efle. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă rog să mă scuzați că am ajuns cu întârziere. Am fost reținut la altă conferință unde iarăși am avut o prezentare de făcut. Mă bucur însă foarte tare că m-am putut alătura dumneavoastră și că m-am putut alătura prietenului meu Ivan Simonovici, lui Simon Adams, profesorului David și celorlaltor uh, persoane din prezidiu îmi face o foarte mare plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Este pentru întâia dată că sunt uh, prezent la Parlamentul European și vorbesc despre responsabilitatea de a proteja. Sunt și um, punct de contact european pentru responsabilitatea de a proteja, începând cu 2016. Este o provocare binevenită până la urmă de a vedea cum ne putem corela politicile astfel încât să avem uh, câștig de cauză și pentru a completa acțiunea noastră cu cea a lui uh, Ivan Simonovici la nivelul Națiunilor Unite. Sunt mai multe modalități de a integra prevenirea atrocităților și responsabilitatea de a proteja în acțiunea externă a Uniunii Europene. Acest lucru a făcut parte dintre prioritățile UE și la ONU acest lucru a fost reiterat la fiecare adunare generală din 2005 încoace. Acum, marea provocare este de a vedea cum se poate face în practică acest lucru. Astăzi ați auzit câteva idei, dar se ridică și unele semne de întrebare. Încercăm să facem acest lucru în trei feluri diferite, care vi s-ar putea părea drept foarte birocratice, dar până la urmă noi asta suntem, o birocrație. În primul rând, prima cale, dezvoltarea și consolidarea angajamentelor politice în ideea acestei responsabilități de a proteja și de a preveni atrocitățile. În al doilea rând, simplificarea conceptului, introducerea acestui concept în acțiunile noastre externe și, în fine, promovarea conștientizării în rândul actorilor implicați. În ceea ce privește voința politică E vorba despre a sublinia acest element drept unul de maximă importanță în activitatea noastră și mai ales în activitatea noastră cu în, în activitatea înaltei alte reprezentante pentru prevenirea conflictelor, mediere și aducerea la masa discuțiilor a diferitelor părți, părți implicate și pentru ca acestea să-și asume răspunderea. Apoi, dacă lucrurile scapă de sub control și uh, conflictul se declară, trebuie atras atenția tuturor actorilor implicați, uh, statelor membre și uh, punerea în aplicare a tuturor instrumentelor de care dispunem, politice, diplomatice, economice, umanitare și așa mai departe. Însă, odată ce se ajunge în acest punct, din păcate, așa cum s-a tot văzut în uh, conflicte precum cel din Siria, Irak, Yemen și multe alte locuri, de multe ori e prea târziu sau prea greu să mai uh, ții în frâu aceste atrocități din acel moment. Deci uh, trebuie să lucrăm mult mai mult în amonte pe prevenire. Tocmai de aceea am încercat să dezvoltăm un sistem de alertă timpurie uh, în privința conflictelor. Acest instrument a fost elaborat în colaborare strânsă cu ONU pentru a uh, prinde la timp uh, semnalele care anunță astfel de conflicte și pentru a putea interveni cât mai în amonte cu putință. Am lansat o serie de operațiuni pe teren și am integrat dimensiunea protejării civililor Am uh, încercat să ne asigurăm că actorii din domeniul securității la nivel național, fie că e vorba de securitate civilă, poliție sau uh, securitate militară, deci armată, deci toți acești actori sunt în, formați întru totul pentru a-și putea asuma răspunderea în acest sens. În fine, în ceea ce privește tragerea la răspundere, și aici ajungem la modul în care se poate coopera internațional în această privință, eu cred că dincolo de conflict, dincolo de criza propriu-zisă, trebuie să privim către reconstruirea societăților și către reconciliere atât de necesare după o criză. Trebuie să punem accentul pe acest element al tragerii la răspundere. Cu alte cuvinte, să se facă dreptate și lucrul acesta să se vadă că dreptatea a fost făcută pentru a putea recâștiga încrederea oamenilor, încrederea populațiilor implicate în aceste conflicte și crize. Ori această etapă poate lua foarte mult timp. Recent am văzut astfel de cazuri în uh, America Latină, în Chile, Argentina, America Centrală. După 15-20 de ani îi prinde dreptatea Uh, de urechi pe răufăcători care răufăcători care se uh, înconjuraseră de fel și fel de sisteme de protecție, însă totuși uh, justiția i-a prins din urmă, chiar dacă după mult timp. Tragerea la răspundere a fost, am discutat-o de multe ori cu Ivan și cu ceilalți, este, se adresează și uh, celor care au făcut rău, dar și celor care nu au reușit să-i protejeze pe nevinovați. E vorba despre răspundere colectivă până la urmă. E o răspundere a, a celor membri ai societății care nu reușesc să sau nu vor să protejeze societatea. E vorba despre un element care vizează întreaga comunitate internațională. Tocmai de aceea Uniunea Europeană sprijină o serie de acțiuni specifice mm, care poate nu au un impact imediat uh, important, dar unul de perspectivă. În Siria, în speță, mm, uh, se strâng dovezi în acest moment pentru tragerea la răspundere, pentru a exista un mecanism internațional care să poată apoi lucra pe baza unor dovezi tangibile în momentul în care acest lucru va fi posibil. You may have seen that... Poate că ați văzut că în unele documente recente aceste elemente, aceste concepte au fost uh, integrate în uh, politicile noastre responsabilitatea de a proteja, prevenția atrocităților, se regăsesc în strategia globală pe care înalta reprezentantă vicepreședinte a prezentat-o cu un an în urmă. Ca urmare, în comunicarea foarte recentă referitoare la dezvoltarea rezilienței în societăți, pentru a se permite evitarea conflictelor de diverse tipuri, uh, atrocitățile apar ca element important și în noul consens pentru dezvoltare, ținând cont de dimensiunea securității, a stabilității. Munca de prevenție a fost și ea inclusă ca element important. Acestea sunt domeniile în care așteptăm să colaborăm cu partenerii de la ONU ca să vedem uh, care sunt cele mai bune modalități de a uh, pune în practică și mai mult aceste lucruri. Vom face acest lucru foarte concret asigurându-ne că staful nostru și colegii din statele membre pot să utilizeze toate aceste elemente pe teren, identificând deficiențele, punctele slabe și văzând ce putem noi să facem, ce instrumente de politici putem combina pentru a uh, transpune uh, cunoștințele pe care le avem în uh, măsuri concrete, în activități de prevenție în diferitele contexte uh, necesare. A couple of last words relating particularly to uh... Încă câteva cuvinte legate mai ales de uh, întrebările puse. În primul rând, dezamăgirile noastre, lipsa dezvoltării de pline a responsabilității de a proteja în ultimii 10-15 ani, Știm că va fi uh, o întreprindere pe termen foarte lung. Știm că vor fi multe obstacole. Dar uh, prin crearea uh, de cunoștințe, prin crearea de noi moduri de a lucra unii cu alții, prin găsirea de moduri de combinare a instrumentelor noastre și revin acum și la asumarea răspunderii, prin a spune clar în lumea întreagă că atât uh, autorii acțiunilor, cât și cei care stau și nu acționează vor fi condamnați, fie pentru că au acționat, fie pentru că nu au acționat. Și această responsabilitate nu dispare, pentru că există dreptul internațional și deci responsabilitatea va rămâne, indiferent de ce se întâmplă în perioada de tranziție. Uh, cred că avem și câteva succese în uh, palmares, care nu sunt suficient uh, lăudate. Am să menționez doar unul din lipsă de timp și e vorba de procesul de pace din Columbia. Columbia a semnat statutul de la Roma. Președintele Santos a spus uh, foarte clar că va semna doar un acord de pace compatibil cu uh, Tribunalul Penal Internațional. Negociatorii s-au întâlnit de mai multe ori cu TPI-ul pentru a se asigura că deciziile lor sunt compatibile realmente cu ceea ce se prevede în uh, statutul de la Roma și pentru ca tribunalul să-și poată face munca la nevoie și dacă este nevoie. Așa ceva nu s-ar fi întâmplat fără statut nu s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi existat această sensibilitate la responsabilitatea de a proteja. Deci haideți să nu uităm că sunt și cazuri pozitive. Și un ultim cuvânt, s-a vorbit despre situația refugiaților, mai ales în Turcia și în Liban. Nu aș dori în niciun caz să prezint situația în roz însă cred că este important uh, să recunoaștem că Turcia, Liban, Iordania și-au asumat o responsabilitate enormă încercând să ofere protecție celor care au fost obligați să-și părăsească locuințele din Siria. Este o povară imensă și merită recunoștința și respectul nostru și se bucură și de cooperarea noastră. Din ce motive a crescut brusc numărul de refugiați în 2015 poate fi discutat mult timp. Poate că alocațiile alimentare sunt unul dintre motive, dar mai sunt și multe altele. Dacă ne uităm la evoluția reală a conflictului, sunt unele aspecte foarte importante, inclusiv participarea uh, activă a unor părți externe care au schimbat uh, perspectivă asupra conflictului și cred că acest element a avut un efect mai uh, important decât condițiile în sine din acele state. Și aici intră responsabilitatea de a proteja. Aceia sunt oameni care nu au primit protecția pe care o meritau în casele lor, în comunități, în societățile lor. Și uh, noi, uh, Europa, Turcia, Iordania, Libanul și alții, Trebuie să facem ce putem, ce suntem obligați să facem în temeiul Convenției de la Geneva, ce suntem obligați să facem pe plan moral pentru a sprijini uh, pe cei care au nevoie de ajutor. Însă acest lucru nu știrbește responsabilitatea fundamentală a celor care au permis ca acești oameni să fie nevoiți să-și părăsească casele. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, pentru rundă finală, dacă puteți răspunde la întrebări, domnul Simonovici. Thank you very much. So I will uh, cluster the questions raised. I would say that Aș vrea să spun că, uh, în esență, s-a vorbit uh, despre reacția la provocările actuale în uh, statele vizate de punerea în aplicare a responsabilității de a proteja ne confruntăm cu o situație de uh, diviziuni adânci în uh, Consiliul de Securitate. Și aceste diviziuni sunt uh, înrăutățite de interesele naționale ale membrilor și mai ales ale membrilor permanenți. Nu există niciun fel de soluție magică, însă se pot face presiuni. Întreaga idee de a avea o dezbatere anuală privind responsabilitatea Uh, pentru atrocități la Consiliul de Securitate este un mod de a face presiuni, pentru că astfel membrii Consiliului de Securitate sunt ei înșiși expuși la responsabilitate. Responsabilitatea inclusiv de a trage la răspundere alte, uh, alți membri. Dacă membrii Consiliului de Securitate nu își îndeplinesc funcțiile, acest lucru trebuie să le fie amintit. La fel, responsabilitatea de a proteja a apărut în urma tragediilor de la Srebrenica și din Ruanda. Și în același fel, evenimentele actuale trebuie să fie puse în lumina uh, întâmplărilor celor întâmplate în Libia, dar și în Siria. Și trebuie să evaluăm atât acțiunea cât și lipsa de acțiune. S-a pus întrebarea ce pot face parlamentarii. Parlamentarii sunt peste tot uh, un uh, mecanism de uh, responsabilizare foarte important și în cadrul sistemului UE ei amintesc celorlalte instituții ce ar trebui să facă. Așadar, mă bucur foarte mult să aflu de alineatul pe care îl veți introduce în rezoluția dumneavoastră uh, Uh, pentru a recomanda Consiliului ce uh, poziție să susțină în cadrul uh, dezbaterii de la adunarea generală a ONU. Aș vrea să vă amintesc și rezoluția dumneavoastră din 2013 și lista lungă de măsuri la care vă gândeați la vremea aceea. Unele au fost puse în aplicare, Văd că mai sunt puncte de contact de anumit, însă sunt și măsuri care s-au luat deja și vor fi continuate și după cum am spus mai devreme, vă puteți uh, gândi la organizarea unei dezbateri anuale privind prevenția atrocităților. Puteți introduce subiectul în dezbateri deja aflate pe ordinea de zi, puteți menționa subiectul la evaluarea riscurilor, la mobilizarea resurselor, Simon ne-a amintit și că astăzi este Ziua Internațională a Refugiaților. E important să se creeze o corelație între prevenția atrocităților și prevenția crizelor, uh, refu crizelor refugiaților, ceea ce înseamnă că trebuie să se acorde prioritate din perspectiva alocării resurselor. Mulțumesc și vreau să vă spun că mi-a făcut o mare plăcere să vă ascult uh, și faptul că mi-ați cerut prezentarea, ceea ce îmi dă speranțe pentru viitor. You can be sure that there will be <laughs> some follow-up. Too, I think you made a lot of all of you. Puteți fi sigur că ne interesează foarte mult prezentarea dumneavoastră și uh, recomandările detaliate făcute. Domnule profesor, vă rog și vă rog să fiți succint. Sigur, nicio problemă, doamnă președinte. Pe scurt, E drept uh, că problema este una clasică legată de uh, efectivitatea dreptului internațional uh, din perspectiva crizelor actuale. Sigur că sunt posibilități de a acționa. E, capitolul 7 din cartă este un capitol care permite Consiliului de Securitate să facă multe, dar trebuie uh, Uh, să se reușească să fie convins în primul rând Consiliul și membrii săi. Dacă ne amintim de tragedia din Ruanda, ar fi fost foarte ușor să se acționeze, extrem de ușor. A avut loc uh, o demisie extraordinară a unor state, inclusiv Belgia. Uh, a fost scandalul scandalurilor. Belgia a încercat să oblige ONU să iasă din Rwanda. Belgia ar fi putut să se acopere de glorie, dar s-a umplut de rușine, de fapt. Și aproape că mesajul a fost să-i lăsăm în pace, să-i lăsăm să se omoare. Deși ar fi fost nevoie de foarte puțin ca să se oprească, să se pună capăt războiului și să se creeze zone de securitate. Așa s-a întâmplat în Uh, cazul uh, hotelului erau 4-5 membri NUA uh, care îl păzeau. Cei de la Minoac veneau și plecau. Nu Așa au reușit să se ocrotească viața a 2000 de persoane. Deci se pot face multe. E drept că Siria e un caz mult mai complicat decât Rwanda. Bine, în Rwanda ce nu s-a făcut, nu s-a făcut, nu putem uh, schimba trecutul, dar putem să tragem învățăminte din el. Deci se pot lua măsuri și contează diplomația, diplomația uh, de la ONU, specialiștii prezenți aici știu că la cafeteria de la ONU se <laughs> fac uneori mai multe decât în reuniuni. Diplomația de culoare este deci importantă, se pot folosi anumite pârghii și uneori se și reușește. Thank you, professor. Mulțumesc, domnule profesor David. Domnul Adams. Uh, thank you. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru invitație încă o dată. Trebuia să o spun și mai devreme. Uh, vă mulțumesc că m-ați uh, <laughs> făcut să mă simt ca acasă pentru că ați organizat o vreme ca în Australia și în Africa de Sud pentru vizita mea. Cred că mi se pare ce, că cel mai important lucru de făcut este să se acopere această diferență dintre vorbe și fapte. Uh, S-a menționat Rwanda, am avut, uh, nu știu dacă pot să zic, onoarea de a lucra în Rwanda după genocid și uh, supraviețuitorii spun și repetă aceeași întrebare. De ce s-a permis să se întâmple așa ceva? Poate pentru că Rwanda era prea departe de acele locuri din lume care contează, poate pentru că Rwanda era un stat mic, poate pentru că era irelevant. Eu aș compara situația după 20 de ani Uh, cu o țară ca Republica Centrafricană. Am început să discutăm uh, cu ambasador de la Consiliul de Securitate despre această țară și cred că majoritatea n-ar fi știut să spună unde este uh, pe hartă, dacă nu ar fi fost un indiciu chiar în numele statului. Cu toate acestea a fost foarte greu să punem Consiliul în mișcare pe tema Republicii Centrafricane eu și comunitatea de drepturile omului uh, ne-am străduit să obținem o, o misiune de menținere a păcii de 10.000 de uh, persoane uh, și nu a fost deloc ușor. Dar ce voiam să zic este că contează mai mult să nu aștepți să se înrătățească situația. E mai importantă reacția timpurie, e mai importantă prevenția și cred că astfel de parlamente ca al dumneavoastră pot fi foarte importante pentru că pot aborda probleme importante în faze timpurii. Consiliul de Securitate nu poate opri un război civil, dar poate să ajute în ceea ce privește responsabilitatea prin diferite metode. Poate conta modul în care Uniunea Europeană îi tratează pe refugiați, pe solicitanții de azil și la Consiliul de Securitate al ONU se poate folosi dreptul de veto se pot folosi diferite pârghii și se pot face presiuni pentru ca Consiliul de Securitate să ia măsuri în legătură cu Siria sau cu orice altă țară. Și am să închei cu ce am încheiat și remarcele mele introductive. Este ideea cheie pe care doresc să subliniez și anume, eu cred în idei, instituții și indivizi, cei trei I. Și aici intră și parlamentarii. Glasul dumneavoastră contează enorm, vă rog să îl folosiți în continuare. Sunteți ascultați când uh, vorbiți și uh, trageți un semnal de alarmă timpuriu în, aceste, în legătură cu aceste țări și avem nevoie de dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, aș vrea să le mulțumesc colegilor noștri, aș vrea să îi mulțumesc domnului Simonovici, domnului profesor David, domnului Simon Adams uh, pentru intervenții. Poate unele dintre remarcele dumneavoastră pot fi adoptate. Domnul Șimonovici vorbea de o dezbatere anuală pe tema atrocităților. Mai putem discuta, la fel și despre prevenție, despre analiza riscurilor. După cum ați spus, nicio țară nu are risc de atrocități zero, e clar. Vreau să vă mulțumesc uh, și pentru ce ați spus, uh, și anume că trebuie să transpunem faptele în vorb, uh, <laughs> vorbele în fapte, trebuie să acționăm Într-adevăr, ați spus că lumea ascultă când parlamentarii europeni vorbesc. Eu nu sunt convinsă că e chiar așa, dar uh, haideți să ne prefacem că așa ar fi. Știm că trăim în vremuri tulburi, știm că sunt foarte multe probleme și eu știu bine că trebuie să facem mai multe în legătură cu Siria, cu Yemen, cu toate statele acestea și trebuie să fim conștienți uh, și de situația de acum 22 de ani, la, să ne gândim la Srebrenica, să nu uităm ce s-a întâmplat atunci și, și să acționăm. E rolul nostru ca politicieni, deci vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru tot ce ați spus astăzi aici. Vă mulțumesc pentru intervenții și aștept cu nerăbdare să uh, mai ținem legătura. Mulțumesc!